Vă mulțumim, domnule comisar Barnie. Bună ziua tuturor. Trecem la vot. Um, avem foarte multe voturi, dar haideți să votăm calm și vom reuși. Începem cu raportul Gaier. Decizia 1. S-a deschis votul.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 abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 23 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 24 pentru împotriva abțineri. S-a deschis votul pentru amendamentul 24. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 4. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. 38. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 38. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Bine. Dacă nu ridicați mâna, trebuie să verificăm. Să deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 37. cine pentru? Împotrivă? Îmi cer scuze. Este vot cu apel nominal. Să deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 29. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 30. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 31. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 32. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 33. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 34. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 35. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 7. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 s-a deschis votul cu apel nominal. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a închis votul. 27. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 28. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Vă rog, cine dorește să ia cuvântul? Nu, nimeni nu dorește să ia cuvântul. Atunci votăm amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 39 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 15 pentru. Doreți să verificăm amendamentul 39? S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doamna Iala, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș dorea doar să spun că în versiunea limba spaniolă apare termenul Eurojust în loc de Eurostat. Trebuie corectată traducerea. Da, spune domnul președinte, vom uh, face această modificare. Amendamentul 16. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. Votăm acum propunerea de rezoluție, astfel modificată. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Domnule Șemeta, doriți să interveniți? Prego, signor comisar. Uh, Vă rog, domnule comisar. Domnule președinte, stimați deputați, Comisia se bucură de decizia Parlamentului de a acorda descărcare de gestiune Comisiei pentru a implementarea bugetului pentru 2011. Dorim să mulțumim mai ales domnului raportor Jans Geier și coordonatorilor și raportorilor din umbră din partea grupurilor politice cu care am cooperat în mod constructiv de-a lungul întregului proces de descărcare de gestiune. Votul de astăzi arată că bugetul a fost întotdeauna gestionat corespunzător. Arată și faptul că toți actorii implicați în gestionarea și controlul fondurilor Uniunii Europene trebuie să continue să facă eforturi pentru a asigura că programele noastre sunt cu adevărat eficace. Cor, cer uh, colegiuitorilor să țină cont de rezoluția de descărcare de gestiune adoptată astăzi în negocierea următorului cadru financiar. Nu ne putem permite un nou cadru juridic fără simplificarea atât de necesară și măsurile care să permită reformarea gestionării fondurilor europene pentru a obține valoare adăugată. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Continuăm cu votul. Avem un nou raport Gaier în legătură cu descărcate de gestiune pentru Curtea de Conturi. Aliniatul 213. Cine este pentru? Prima parte se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. 217, prima parte, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Propunerea de rezoluție în uh, totalitatea sa se adoptă. Felicitări domnului Gaier. Trecem la raportul Ortiz Vileia, descărcarea de gestiune pentru 211, bugetul general al UE, Parlamentul European. Votăm propunerea de decizie. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Examinăm acum propunerea de rezoluție. Amendamentul 10 a fost retrat, aliniatul 1, prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru,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 Verificăm. Pentru amendamentul 5 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 2. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge.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 68. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 9. S-a deschis votul. Nu votăm amendamentul 9. Se pare că este o eroare. Scuze. Votăm acum propunerea de rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Avete votato tutti. A votat toată lumea. S-a închis votul. Domnul Stas, vă rog. Domnule președinte, cred că există o confuzie aici. Eu am înțeles că amendamentul 9 nu a fost depus, dar aș dori să votăm amendamentul 9 dacă a fost depus. Nu înțeleg de ce nu votăm. Allora, bisogne votare... Deci trebuie să votăm amendamentul 9, nu cu apel nominal. A fost o Uh, greșeală a secretariatului, dar cu ridicare de mână. Cine este pentru amendamentul 9? Împotrivă? Abțineri se respinge. Trecem la raportul Sondegard în legătură cu descărcarea de gestiune pentru Fondul European de Dezvoltare. Uh, decizia, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum votăm propunerea de rezoluție, amendamentul 3, cine pentru, împotriva abțineri, se respinge, 4 pentru, pentru împotriva abțineri, se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 6, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă.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 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm întreaga propunere de rezoluție pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Felicitări domnului Sondegard și acum suspendăm votarea pentru ședința solemnă.